regulamentului, pe data de 21 noiembrie 2011, uh, Comisia pentru Afaceri Juridice a verificat uh, puterile uh, domnului Kent Johansson și a votat în unanimitate în favoarea validării mandatului deputatului Kent Johansson. Deci, decizia va intra în vigoare din 21 octombrie 2011, deci vă propun să dacă nu există nicio obiecție, ca mandatul uh, domnului Kent Johansson să fie validat. Domnul Elio Aro m-a informat uh, în legătură cu faptul că demisionează în calitate de, din calitatea de deputat al Parlamentului European.